Now, dear colleagues. Dragi colegi, trecem acum la voturi. Suntem în întârziere, așadar explicațiile orale ale voturilor nu vor avea loc imediat după voturi, ci după ultima dezbatere din această seară. Vreau să vă anunț și că următoarea dezbatere va începe imediat după ce terminăm voturile. Trecem la primul raport. E vorba de raportul de Nano. Vot prin apel nominal, vot unic. S-a deschis votul. Yes. And okay. I guess the applause is for some colleagues running in late. Cred că sunt aplaudați colegii care au întârziat. Acum s-a închis votul. And the report has been adopted. Se adoptă. We come to... Trecem la al doilea vot, raportul doamnei Ulfskog. Decizia de instituire a Comitetului pentru Protecție Socială, vot unic, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed and it has been adopted. S-a închis votul, se adoptă. The next report, the next vote. Următorul vot, tot un raport al doamnei Ulfskog, decizia de constituire a Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă, vot unic prin apel nominal, s-a deschis votul. Well, colleagues, it's a roll call vote. E vot prin apel nominal, dragi colegi. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. We come to a Trecem acum la um, raportul uh, Olbricht-Toma modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Avem nevoie de majoritate calificată. Prin apel nominal s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Și e clar, se adoptă. Trecem acum la votul privind rezoluția genocidului armean și comemorarea 100 de ani de la genocidul armean, o propunere de rezoluție depusă de șapte grupuri cu mai multe amendamente. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri se respinge. A fost foarte clar, a fost clar, stimați colegi. Bine, haideți să verificăm amendamentul 5. Prin vot electronic s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. And it also has been rejected. Se respinge, iată că se confirmă. Trecem la amendamentul 6 pentru împotrivă Abțineri. Va trebui să verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Și apoi amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la rezoluția în totalitate pentru, împotrivă, Vă mulțumesc, se adoptă cu o largă majoritate. Vă mulțumesc mult! And we come to the last. Trecem la ultimul vot de astăzi, rezoluția referitoare la Ziua Internațională a Romilor, an atitudinea anti-Roma în Europa și în Uniunea Europeană și recunoașterea zilei de comemorare a genocidului rom din al doilea război mondial. Avem două amendamente cu vot prin apel nominal. Mai întâi primul amendament, 2. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. This has been rejected. Se respinge. Amendamentul 1, tot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot întreaga rezoluție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate largă. Mulțumesc! So the votes are closed. S-au închis, s-au încheiat voturile. Continue. Mergem mai departe cu comunicările în germană și am de gând să aștept până când colegii uh, ies din sală. Vă rog frumos să părăsiți sala repede ca să